Ja, schönen guten Tag, ich begrüße Sie. Bună ziua! Bine ați venit la ultima reuniune înaintea pauzei de vară la Comisia pentru Transport și Turism din Parlamentul European. Dacă nu există obiecții, putem adopta ordinea de zi. Văd că nu există nicio obiecție. Adoptarea uh, procesului verbal a reuniunilor din 15-16 iunie. Dacă nu se depun obiecții, atunci și acesta va fi adoptat, ajungem la strategia cadrul uh, pentru Uniunea Energetică și protocolul de la Paris. Raportor sunt Hanna Virkunen împreună cu Bas și o să le dau cuvântul raportorilor. Hanna Virkunen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din Umbra și membrilor Comisiei uh, TRAN. Au fost depuse 56 de amendamente am redactat șase compromisuri. Am lucrat foarte bine cu toate grupurile, cu toate raportorii din umbra. Aș dori să vă mulțumesc tuturor. După cum am discutat dinainte, am considerat că este important să ne concentrăm asupra aspectelor care țin de comisia noastră, pentru că este un aviz transmis comisiei ITRE la Comisia ITRA nu s-a discutat nimic care să țină de transport. Drept urmare, ne-am concentrat în aceste compromisuri uh, pe aspectele care țin de transport. Jumătate aproximativ din amendamentele depuse se regăsesc în amendamentele de compromis, deci aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest uh, pachet și sper că acest compromis va fi sprijinit de comisia noastră. Ați uh, mers înainte foarte repede, acum ar fi rândul uh, celui de-al doilea raportor, care din păcate nu este, nu este prezent. Drept urmare, o să dau cuvântul raportorilor din umbră. Teresa Griffin este prima. Sper că este pre- prezentă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mulțumesc raportorilor, raportoare pentru munca sa. Sper că, într-adevăr, amendamentele de compromis vor aduce o plus valoare raportului final de la ITRA. Raportul privind Uniunea Energetică este deosebit de important pentru că va influența politica energetică în următoarele decenii, vom avea un impact asupra ocupării și transportului în Uniunea Europeană. Sectorul transporturilor trebuie să facă parte din tranziția energetică. Transportul reprezintă 30% din consumul energetic european și 94% din, uh, trans, din transport se face prin intermediul uh, combustibililor fosili. Deci avem nevoie de o modificare din acest punct de vedere. Salutăm viziunea Comisiei uh, Europene înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și mă bucură faptul că au fost acceptate amendamentele de, care țin de mobilitate electronică, care să, electrică, care să permită reducerea dioxid, emisiilor de dioxid de carbon. Din toate aceste motive, eu sper că vom reuși să introducem o, o țintă obligatorie în ceea ce privește eficiența energetică și sursele regenerabile energetice. Sunt sigură că tranziția energetică nu va avea succes dacă nu vom include în acest proces și autoritățile locale și regionale. Guvernanța Uniunii Energetice trebuie să țină seama atât de tendințele de sus în jos, cât și de cele de jos în sus. Trebuie ca cetățenii europeni să se afle în centrul acestei strategii și să creăm locuri de muncă bine plătite și să, nu, să nu-i discriminăm pe cei care au o mobilitate redusă. Uniunea energetică trebuie să includă atât zonele urbane cât și cele rurale și mă bucură faptul că raportoarea a acceptat amendamentele care vorbesc despre necesitatea creării unor planuri uh, de mobilitate urbane pentru a reduce poluarea cauzată de transport. Aștept cu nerăbdare uh, varianta finală acestui aviz și mulțumesc raportoarei de, de pe acum. Mulțumesc, care cuvântul domnul Faria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei Virkunan, raportoarei și celorlalți uh, raportori din uh, umbră pentru colaborarea foarte bună. Dacă dorim să ne reducem dependența de importurile de carburanți, uh, sectorul de transport trebuie să aibă un rol uh, cheie. Grupul ALDE a depus printre altele amendamente prin care cerem uh, folosirea mai mare a surselor alternative de transport, inter, să, să insistăm mai mult pe intermodalitate, pe tehnologiile de informare, de informare și de comunicare, deci este nevoie de investiții mai multe în uh, transportul feroviar și în modurile de transport intermodale. Trebuie să sprijinim de asemenea uh, modalitățile inovatoare de transport, de exemplu, prin Fondul European uh, de Investiții Strategice, într-un mod cât mai neutru din punct de vedere al tehnologiei. Aș dori să vă aduc aminte că Uniunea Energetică este o prioritate de top în programul de lucru al Comisiei și cred că astfel ar trebui să se regăsească la vârf și în, între obiectivele Comisiei. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și mai ales uh, doamnei Virkunen pentru modul în care a organizat uh, discuțiile. Mulțumesc. Maria Chilina are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamne Virkunen, pentru atitudinea uh, constructivă de care a dat uh, dovadă, ceea ce ne-a permis să ajungem la compromisuri comune. În ceea ce privește Uniunea Energetică, aș dori să mă refer la două puncte, la două elemente deosebit de importante pentru noi. Cred că ar trebui să îndrăznim să purtăm un dialog pe marginea acestor uh, două elemente. În primul rând, în ceea ce privește sprijinirea uh, carburanților uh, fosili, pentru că există o diferență mare între vorbele noastre și faptele noastre din acest punct de vedere. Cred că ar trebui să consolidăm sprijinirea surselor alternative de energie electrică. Însă acest lucru nu va fi posibil dacă vom subvenționa în continuare car- carburanții fosili, tradiționali. Și cred că trebuie să depășim această etapă și să încetăm cu acest, cu acest șoc dublu pe care îl practicăm în continuare. Apoi, în ceea ce privește diversificarea surselor energetice și rețelele energetice europene, eu cred că întreaga infrastructură energetică ar trebui să fie redefinită. Cred că nu este suficient să mobilizăm doar fonduri publice. ar trebui să stimulăm apariția unor cereri suficientă prin o consolidare a, a, a, a rețelelor de infrastructură, însă sunt convinsă că vom reuși acest lucru. Vă mulțumesc. care cuvântul domnul uh, Screlici. Vă mulțumesc. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc doamnei Virkunan și tuturor raportorilor din Umbra. Deja s-au spus multe lucruri în legătură cu importanța Uniunii Energetice și a sectorului transporturilor în Uniunea Energetică. Mobilitatea este una din libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni Drept urmare, este esențial să garantăm o mobilitate durabilă, insistând asupra modurilor durabile de transport. Acest lucru înseamnă că sectorul transporturilor trebuie să se îndepărteze cât mai repede posibil de combustibilii fosili, nu doar pentru a reduce dependența Uniunii Europene de importurile de uh, a combustibil fosil, dar și pentru a atinge obiectivele definite și de Parlamentul European, cum ar fi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătățirea mediului înconjurător în uh, Uniunea Europeană, ceea ce ar avea un impact uh, indirect pozitiv asupra sănătății, stării de sănătate a cetățenilor europeni. În ceea ce privește amendamentele, nu toate dintre acestea se regăsesc în amendamentele de compromis, iar eu cred că ar trebui să insistăm mai mult pe rolul uh, sectorului transporturilor în contextul conferinței COP21. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să accentueze mai mult uh, acest uh, aspect și, în plus, este evident că avem nevoie de mai multe investiții în uh, cercetare care să ne permită să ajungem la un transport durabil. Am discutat despre electrificarea infrastructurii rutiere și fero- feroviare pentru ca acestea să fie cât mai eficiente uh, posibil și aș dori să vă aduc aminte că una din uh, responsabilitățile noastre în această comisie este turismul iar un turism durabil nu este posibil fără un transport durabil. Drept urmare, promovarea unui transport durabil este importantă și pentru un sector turistic durabil. Și sper că veți fi de acord cu amendamentul depus de mine în acest sens. Un amendament important pentru statele membre unde Uh, unde turismul are o pondere importantă din PIB. Vă mulțumesc că ați făcut o trecere foarte frumoasă înspre COP21 și acum îi dau cuvântul domnului Aicaut. Îmi cer scuze, domnule președinte, pentru întârzierea mea. Am purtat o discuție legată de uh, Grecia. Într-adevăr, uh, avem al doilea schimb de opinii pe această temă înaintea conferinței de la Paris. Mâine vom avea votul și cred că este bine să vedem în ce direcție mergem cu amendamentele de compromis. Vom discuta, vom avea mâine șapte amendamente de compromis care, mai mult sau mai puțin, acoperă toate amendamentele depuse de diferitele grupuri politice aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am, pur, am purtat uh, discuții foarte constructive care ne-au permis să obținem aceste compromisuri și mă bucur să văd că majoritatea grupurilor politice sunt de acord cu aceste compromisuri. Din păcate, grupul politic SDD și ANF nu au participat la aceste discuții și, din păcate, nici ECR-ul nu poate fi de acord cu acest amendament de compromis, însă celelalte cinci grupuri politice sunt de acord cu amendamentele de compromis și mă bucură acest acord. Cerem, în primul rând, să ținem cont de problemele transportului și înaintea negocierilor de la Paris. Pentru toată lumea este un lucru evident însă știm că probabil la Paris uh, transportul nu va fi o prioritate a, nego- a negociatorilor. Drept urmare, avem un alineat larg, uh, cuprinzător, uh, referitor la rolul OACI și OMI, organizații internaționale cu un rol esențial în reducerea emisiilor cauzate de transport. Înțelegem că se poartă negocieri la aceste organizații, însă criticăm uh, lipsa de progres înregistrat, înregistrat uh, în aceste negocieri. Atât transportul aviatic cât și transportul maritim trebuie să contribuie la reducerea emisiilor dacă dorim să atingem ținta de limitare a încălzirii globale la 2 grade Celsius. Și mă bucură faptul că am găsit formularea potrivită pentru a aminti acest lucru. Am găsit și o, o, form, o formulare potrivită în ceea ce privește viitorul transportului, uh, mixul necesar de combustibil în acest uh, sector și uh, cred că dacă veți vota pentru compromisurile respective, votul va fi unul relativ scurt și rapid deci avem un compromis foarte bun în fața noastră și aș dori să mulțumesc din nou tuturor raportorilor din umbră pentru aceste negocieri foarte rodnice. Vă mulțumesc, mulțumesc domnul președinte. Știți că mult mai importantă este calitatea și nu viteza cu care votăm. Ivo Bele, tare cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt cu totul de acord cu ultima dumneavoastră afirmație și haideți să continuăm pe această linie și în această atmosferă. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor pentru abordarea lor constructivă, pentru propunerile constructive pe care le-au uh, făcut. Suntem de acord cu toate compromisurile discutate în ultimele săptămâni. Raportorii s-au referit la părțile implicate importante, Organizația Maritimă Internațională și Organizația Aviației Civile Internaționale. Cred că este într-adevăr, uh, cred că este important că am transmis acest uh, mesaj, uh, linii directoare adresate celor două instituții. Le cerem în mod explicit să uh, convină asupra unui instrument credibil până la sfârșitul anului 2016 care să permită reducerile de emisii necesare. Deci suntem de acord din acest punct de vedere cu această propunere. Aș dori, domnule președinte, să mă refer la amendamentul de compromis 4, care este, de fapt, quintesența acestui raport, pentru că facem trimitere la îmbunătățirea eficienței energetică și, pe de altă parte, la modurile de distribuire, deci electrificarea transportului și sporirea capacităților de stocare a curentului electric și, de asemenea, amendamentul de compromis 6, unde ne referim la promovarea surselor alternative, cum ar fi gazul natural, biomasa și așa mai departe. Pentru a nu mă lungi prea mult, mai am doar două remarci suplimentare. Dacă avem, un, avem nevoie de un obiectiv explicit pentru orizontul 2030 pentru sectorul transporturilor, unii ar putea spune că avem deja obiectivul general și că nu am mai avea nevoie de un obiectiv subordonat. Este evident că Transportul uh, va face parte din propunerea viitoare a Comisiei privind uh, împărțirea eforturilor în Uniunea Europeană. Rămâne de văzut cum va arăta această propunere anul viitor. Și apoi o ultimă remarcă, domnule președinte. Amendamentul 46 din partea colegilor de la Socialiști uh, Democrați care se referă la programul Copernicus, și de observare, de sub monitorizare a planetei din spațiu. Mie mi se pare că este un element uh, util și aș fi de acord cu înglobarea acestei propuneri în amendamentele de compromis. Mon tour de remercier et le rapporteur. Mulțumesc că doresc să mulțumesc și eu raportorului și raportorilor din umbră, spune doamna Vavoda. Eh, mulțumesc pentru toată munca lor și trebuie să îi dăm și urmare acum. Comunicarea comisiei viitoare la care comisia noastră a prezentat un aviz constituie un document de referință care mm, înfățișează prioritățile Uniunii Europene la Paris, iar raportul propus ne arată că există un anumit consens eh, ca să trimitem un semnal clar pentru că Uniunea Europeană și statele membre să fie vârfuri de lance ca să ajungem la obiective constrângătoare și ca transporturile să fie un sector central în lupta împotriva schimbărilor climatice. Unul din obiectivele raportului este să fie mai vizibil sectorul transporturilor, nu doar în documentul principal, protocolul de la Paris, cât și pe agenda de soluții uh, COP21 pentru a propune inițiative concrete și să, pentru a sublinia responsabilitatea actorilor cu caracter non-guvernamental. Acest raport sublinează și mizele mobilității urbane, eh, pentru că emisiile eh, urbane reprezintă aproximativ un sfert din emisiile din transport. Importanța de a avea instrumente de finanțare ambițioase, ca fondul pentru climă, este o altă eh, prioritate noastră pentru a completa comunicarea Comisiei care subestimează această miză fundamentală. Apoi, acest raport reamintește că Uniunea Europeană a fost lider și a făcut propuneri legislative ambițioase uh, și foarte rapide pentru a pune în aplicare pachetul Clima-Energie 2030 și pentru ca emisiile de dioxid de carbon ale vehiculelor să uh, aibă un alt statut. Deci suntem mulțumiți pentru datorită amendamentelor de compromis și le vom susține. Mulțumesc! Vielen Dank, jetzt Flotowski. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Slotovski. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Două cuvinte. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorului pentru toată munca sa, însă eh, amendamentele de compromis care au fost adoptate nu ne conving, deci grupul nostru va vota împotriva acestora. Mulțumesc. Danke sehr. Dann kommt jetzt Gesine Meister. Mulțumesc acum Ghezine Gesine Meister. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. A fost într-adevăr o cooperare prietenoasă, constructivă și mi se pare foarte bine că am putut găsi atâtea amendamente de compromis care sunt susținute de aproape toată lumea. Aldeva a sprijinit toate aceste amendamente de compromis și avem uh, puține amendamente care vor fi votate separat. Deci majoritatea au făcut parte, fac parte acum dintr-un compromis. Și majoritatea celor depuse de noi au fost luate în considerare. În compromisul 1 este clar, transportul trebuie să fie mai vizibil uh, și mai durabil. Compromisul 2, exact, a fost, este un compromis uh, ceva mai lung, este vorba de ICAO și uh, OIME, bineînțeles că aceștia ar trebui să aibă uh, obiective mai ambițioase. Au făcut câte ceva, uh, se pune întrebarea dacă trebuie să cerem mai mult sau să mai și lăudăm. În orice caz, mi se pare bun rezultatul. La compromisul 3, în general, este vorba despre faptul că redu- trebuie reduse emisiile uh, în domeniul transportului și că avem nevoie de logistică. Compromisul 4 este vorba mai ales de energiile regenerabile, care bineînțeles sunt importante pentru a reduce emisiile. Compromisul 5, transportul public și mobilitatea partajată, ceva ce ne va preocupa și în continuare în domeniul urban. Compromisul 6, mixul energetic și la 7, uh, concurența loială, și mijloacele de finanțare, care sunt foarte importante pentru a pune în aplicare tot ceea ce ne-am propus. Deci, suntem foarte mulțumiți de negocieri. Domnul Belet a spus că obiectivele obligatorii uh, să fie mai importante decât cele existente. Noi vedem lucrurile puțin diferit, de aceea am cerut și un vot separat. Și mai doresc să mă refer la un amendament uh, din partea lui Paul Telici, ca și din partea mea. Mi se pare important să creăm la nivel internațional obiective globale, dar dacă nu vom reuși, ar trebui întotdeauna să ne menținem uh, competitivitatea la nivel uh, european. Mi se pare important. Deci sunt pentru amendamentul și fac reclamă amendamentului 47. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Eichhautille vasta Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Eichhaut, raportorul, pentru o cooperare foarte bună cu raportorul din umbră. Doresc să mulțumesc și celorlalți raportori din umbră. Desigur, noi suntem pregătiți să susținem toate compromisurile și aș dori ca acum uh, să mă refer doar la punctual la câteva chestiuni uh, uh, pentru a se lua notă de ele. În Uniunea Europeană noi trebuie să vedem care este nivelul de necesități pentru a protecția mediului. Vrem să vedem cum decidem, suntem în avangardă sau rămânem în urmă. În acest moment ne concentrăm uh, asupra tehnologiei foarte mult. Uh, pe de o parte, sigur, e importantă tehnologia și va uh, facilita lupta împotriva schimbărilor climatice, dar pe de altă parte e și egoist să nu le ceri oamenilor să-și schimbe comportamentul și să aibă un comportament mai responsabil. Și valorile noastre se schimbă. se schimbă. Deci Aș vrea să promovăm și alternative, de exemplu, un mod de viață în care să nu mai utilizăm mașinile, autovehiculele. Uh, când am citit uh, compromisul domnului, textului domnului Eichhout, mi-am uh, amintit un, ce spunea Henry Ford, care ar fi spus că dacă ai întreba pe oameni ce ar dori să aibă, ar fi uh, cai mai rapid. Poate acum oamenii s-au mai deșteptat și ar dori probabil tot așa cai mai rapizi și uh, nu neapărat mașini mai noi. Mulțumesc. Think about that. Vielen Dank. Ne vom gândi și la asta, spune președintele, și acum comisia, vă rog, din partea DG Energy, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Um, Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus uh, de câteva ori, Uniunea Energetică este una din prioritățile Comisiei Europene uh, pentru următorii ani. Sperăm să fim susținuți pe deplin cu această strategie. Mai întâi uh, votul care va avea loc și după summit, dar și de în lungul următorilor ani ca să putem și pune în aplicare această strategie foarte importantă. Deja, după cum știți, săptămâna viitoare vom avea niște inițiative importante care vor ajuta la pune în aplicare acestei strategii. Eu aș dori să spun că sunt de acord cu ce s-a spus uh, înainte, înainte și anume că la prezentarea proiectului de raport în ITRE nu s-au susținut prioritățile transportului și atunci suntem recunoscători Comisia dumneavoastră că a decis să adopte un aviz și susținem proiectul de aviz așa cum a fost uh, prezentat și multe de amendamente de compromis care consolidează punctele din raportul inițial. Deci aici așteptăm cu interes votul de mâine și sperăm ca și Comisia ITRE va acorda atenția necesară avizului dumneavoastră după ce se va vota, uh, se va aproce și votul la ITRE. Doar câteva reacții, dacă îmi permiteți acum, la unele din lucrurile um, spuse aici. Comisia sigur că este de acord că transportul constituie un domeniu foarte important, mai ales când e vorba de chestiuni legate de dependența de energie și de import. De acum, deja suntem dependenți de aceste importuri, care probabil că uh, se, vo, se va, această situație nu va face decât să se rătățească în viitor, pentru că uh, resursele noastre proprii uh, se împuținează. Apoi, chestiunea emisiilor de dioxid de carbon, acolo sectorul transporturilor are nevoie de eforturi suplimentare ca să ne asigurăm că emisiile de acest transport vor continua să scade, din acest sector vor continua să scadă în următorii ani. Uh, Și, după cum spunea, pe de parte e important să vedem care sunt diversele mijloace de transport în Uniunea Europeană ca să utilizăm cât mai eficient uh, aceste mijloace și de asemenea trebuie să îmbunătățim în continuu eficiența energetică uh, a mijloacelor de transport, uh, rolul energiilor regenerabile trebuie să crească în, sistem, în sectorul transportelor, cum s-a spus aici, să vedem cum putem spori și rolul electromobilității și electrificarea rețelei de transporturi. Acestea vor fi chestiuni importante pe agenda um, Comisiei în implementarea acestei strategii și acum aș dori să închei mulțumindu-vă din nou pentru interesul arătat față de inițiativa noastră și așteptăm cu interes votul de mâine. Mulțumesc și acum din partea DG Energy, dacă este aici reprezentantul Comisiei. Vă rog. Good afternoon and thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc uh, că ați invitat comisia. Credem și noi că Parlamentul European uh, face o muncă foarte utilă. Cred că sunteți uh, pe linie cu poziția noastră și cu liniile noastre directoare ale politice. Cred că singurul comentariu de astăzi pe care doresc să-l fac astăzi este că, într-adevăr, la negocierile internaționale COP21 în ce privește transporturile, ce va fi important este să trimitem un semnal foarte clar uh, către OACI și OMI cu termene precise în legătură cu uh, data la care trebuie să-și încheie și ei munca. Comisia a fost foarte clară, cred, în comunicarea sa. Dincolo de asta, ne bucură faptul că, cel puțin de data asta, delegația noastră poate să se deplaseze cu mijloace de transport electrice la Paris dacă nu cumva se vor deplasa oamenii cu bicicleta, desigur, dacă vor dori. Mulțumesc! Vă mulțumim, mai ales pentru ultima propoziție. Acum uh, au cuvântul uh, raportorii. Începem cu doamna Virkunan. Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että kaikki tärkein... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că unele din cele mai importante aspecte au fost fapt în această discuție și Cred că cea mai mare provocare e acel procent de 94% din traficul nostru care depinde de uh, benzină, de petrol, chiar dacă avem și alte resurse energetice la dispoziție și avem o bună posibilitate de a face tranziția spre mm, un mod mai uh, durabil și mai sustenabil de a utiliza traficul. 70% din europeni trăiesc în orașe și uh, dacă ar fi să ne îmbunătățim planificarea urbană cu inițiative pietonale, de a folosi mai mult bicicleta, atunci orașele vor putea să se transforme în, într-un mediu mai sustenabil. Avem și combustibile cu emisii reduse la dispoziție. Mulți vorbesc aici de vehiculele electrice să dorim să avem și un punct de eh, plecare neutru din punct de vedere tehnologic. de exemplu, utilizarea hidrogenului, eh, biocarburanții avansați, eh, autovehicule electrice. Avem posibilități diferite la dispoziție pentru a scădea emisiile de transport din trafic. Să nu uităm și transportul maritim sau aerian, ca un rol foarte important în acordurile internaționale și pentru Europa e important să avem un acord internațional pe ambele aceste domenii, ca să nu fie răspunzătoare doar uh, Uniunea Europeană pentru caracterul lor durabil. Asta afectează și competitivitatea Europei. Dar mulțumesc tuturor uh, pentru muncă și sper ca mâine să putem uh, susține acest uh, document. Mulțumesc! Domnul Basai mulțumesc și din nou uh, mulțumesc raportorului din umbră pentru contribuția adusă. Cred că vom avea un vot foarte simplu și mie, îmi pare bine că și Comisia și-a arătat părerea pozitivă față de contribuția noastră, însă subliniez că în raport uh, se solicită foarte clar ca, uh, nu doar în perspectiva Parisului, ci specific pentru transporturi, ca Comisia să aibă politici specifice pentru transporturi, decarbonizare, eficiență și apoi o schimbare de model și o evitare a transportului, dacă se poate și face. Toate acestea fac parte din pachet. E bine că Comisia ne susține la Paris, să solicităm Comisiei să facă un alt pas, după Paris, probabil, ca să vină cu un pachet specific uh, pentru uh, transporturi, pentru că acest sector a arătat că are nevoie de atenția specială a legiuitorului și acum, uh, iată, Comisia văd că îi convine acest raport, așadar poate se va conforma și recomandărilor pe care le dă raportul pentru perioada post-Paris și aștept cu interes propunerile Comisiei. Să sperăm că așa va fi, spune președintele. Mâine, mâine dimineață vom uh, vota și la ITRE votul va avea loc pe 22 și 23 septembrie, la ENVI 22 septembrie și apoi în plen. Trecem acum la următorul punct referitor la bugetul pentru 2016. Raportor este Massimiliano Salini. Aveți cuvântul. Grație mille. La Mulțumesc. În primul rând vreau să reamintesc uh, termenele și scadențele principale care ne așteaptă. În ce privește amendamentele, în primul rând e vorba de 22 iulie, este termenul uh, pentru depunerea amendamentelor și reamintesc tuturor colegilor că, după cum se știe, de altfel, termenul privește propunerea de amendamente care uh, pot, se pot referi atât la avizul pe care îl prezentăm, atât la bugetul ca atare, ba chiar cu posibilitatea de a aduce modificări la organigrame. Elementul fundamental e că printre amendamentele care trebuie să fie depuse figurează și proiectele pilot, ehm, mi-au parvenit 12, după cum știți, formula prezentării proiectului pilot e tocmai amendamentul. Și în acest caz, termenul este tot 22 iulie. După care, vorbim aici tot despre scadențe și termene. Vom avea, după cum știți, votul pe 31 august și apoi, după votul avizului pe 31 august, avizul va fi transmis domnului Fernandez, care după cum după cum știți, din audierea care s-a desfășurat la una din ultimele noastre uh, întâlniri. Doamna Fernandez este raportor pentru uh, bugetul general. În ce privește conținutul documentului pe scurt, nucleul avizului uh, face referire la noutățile introduse prin uh, fondul FACE, deci planul Juncker, care are acum prim planul bugetului nostru și în ce privește transporturile mm, deosebi. Noi știm că prima propunere a Comisiei uh, avea mare impact asupra transporturilor, că vă reamintesc că din, cei 8, din cele 8 miliarde cerute comisiei, 6 miliarde aveau legătură cu revizuirea CEF și Horizon și doar un, două uh, cu, margini, cu margele. Și bun, acum uh, s-au revizuit lucrurile, acum avem 5 miliarde pentru CEF și Horizon și 3 miliarde pentru marge. Deci un miliard în plus la marge care eh, va însemna că există un alt impact asupra surselor de finanțare pentru noi importante, mai ales în ce privește, mai ales transporturile, cu 500 de milioane de euro recuperate, care vor fi în totalitate destinate transporturilor. Nu telecomunicațiilor și energie, ci în totalitate transporturilor. este un prim rezultat eh, care este relevat în aviz, pentru că intervenția poate avea efecte negative, mai ales asupra celor investiții, adesea foarte importante din punct de vedere al impactului social și de mediu, eh, pentru care însă, dincolo de instrumentele financiare, e nevoie și de prezența unor subvenții. Și acele investiții, după cum adesea am spus și în comisia noastră, e vorba de căile ferate, e vorba de navigația internă, acolo Eh, recuperarea capitalului investit e mult mai lentă decât în eh, alte mijloace de transport și de aceea e eh, necesar să se facă și investiții fără recuperare. Deci, de aceea sper ca poziția noastră să fie foarte intransigentă și să menținem ferm poziția noastră, așa cum am încercat să explic în aviz. Dincolo de asta, mai e și cel mare capitol privitor la raportul cu pactul de stabilitate, 20-28 de state membre, în discuția care a însoțit uh, demararea construcției planului Juncker, în mod constant, au relevat necesitatea ca pactul de stabilitate să nu uh, încetinească investițiile într-o fază în care investițiile, cum sunt cele în infrastructură, sunt considerate a fi centrale pentru redresarea continentului nostru. Deci, nu spun că trebuie să ajungem la acea golden rule, și anume să scoatem investițiile din calcul datoriei publice, dar măcar să se adopte, ca să spunem așa, o interpretare mai puțin restrictivă a uh, cauzelor uh, conținute în pact cauzelor de uh, flexibilitate. Și apoi, pe scurt, avizul face referire la principalii piloni pe care se bazează politica de transport în Europa, TNT, nu doar ca instrumente de legătură, dar și ca instrument de relansare a piețelor interne, tema porturilor, aeroporturilor ca puncte de investiții centrale pentru competitivitate și deschidere spre restul lumii, cel de-al patrulea pachet feroviar uh, și mai întâi de toate, în legătură cu acest al patrulea pachet, două puncte. unul raportul între agențiile naționale pentru siguranță și Agenția Feroviară Europeană și, în al doilea rând, chestiunea RTMS ca standard unic european. Iar Apoi, uh, tot sintetic în ce privește aviația civilă, ne concentrăm pe cel unic european ca instrument de garantare a siguranței, și, siguranței competitivității și protecției drepturilor cetățenilor. Apoi, uh, turismul, care, iată, se reîntâlnește și în unele proiecte pilot prezentate și e foarte bine să fie așa. În bugetul transporturilor sunt uh, resurse care trebuie destinate turismului și e clar că e unul din argumentele în legătură cu care e necesar să existe un caracter transversal între diversele comisii implicate. Și, în fine, facem și o referire și s-a vorbit uh, aici despre asta, de, da, Virgil, n-a vorbit uh, despre transportul urban Astăzi mai mult de jumătatea populației mondiale și în Europa mai mult de 70% din populație trăiește în orașe, deci nu putem să nu ne gândim la transportul durabil, urban, metropolitan, ca element esențial pentru politicile de dezvoltare globală. Vă mulțumesc! Danke sehr. Jetzt Georgi. Vă mulțumim. Domnul Pirinski acum. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul Salini pentru documentul său, care mi se pare o bază foarte bună pentru poziția noastră referitor la bugetul 2016. Faptul că avem Consiliul și Comisia în această propunere ne oferă posibilitatea să facem modificări, dar și să ne exprimăm opinia referitor la uh, la posibilități mai bune de finanțare în domeniul transportului. Primul scrisoare rectificativă pentru bugetul 2016 crede, cre, crește creditele de angajament pentru CEF, ceea ce corespunde cu acordul referit, a, ajuns la EFSI și referitor la uh, alocările pentru EFSI de la CEF. Însă, Consiliul sugerează reducerea atât în credite de plată cât și de angajament, pe care nu ar trebui să le sprijinim. Săptămâna trecută, la Strasburg, doamna comisar Bult ne-a informat uh, privitor la interesul fără precedent la apelurile de ofertă sub uh, CEF. 681 de propuneri eligibile au fost depuse, dar numai 276 au putut să fie finanțate, ceea ce înseamnă că statele membre sunt gata și dispus, pregătite și dispuse să folosească aceste fonduri. De aceea, um, prevederea referitoare la fonduri din CFM trebuie să fie respectată. Un alt element sunt creditele de plată pentru fostele uh, programe uh, de rețele transeuropene. Uh, este vorba de o reducere de 600 de, uh, aproximativ 600 de miliarde de euro prevăzută de Consiliu și Consiliul nu mai dorește să ofere sume pentru implementarea obiectivelor Uniunii. În ceea ce privește agențiile, Consiliul propune reducerea bugetului a șapte agenții importante. Nu putem fi de acord cu aceste reduce, cu aceste reduceri din uh, bugetul pentru INEA. Um, această comisie a subliniat deja care este poziția sa față de scărcarea acordată comisiei în 2013. Agențiile au nevoie de um, capacități pentru a își atinge obiectivele. În acest uh, context, această agenție are nevoie de resurse financiare și personal adecvat. De asemenea, insistăm asupra revenirii la suma prevăzută inițial pentru Agenția Feroviară Europeană, având în vedere că responsabilitățile sale vor crește după adoptarea celui de-al patrulea pachet feroviar. În prima etapă, agenția nu va putea să se bazeze pe finanțare care să vină din uh, taxe și uh, onorarii de asemenea, este greu să se creeze o nouă linie bugetară pentru turism, însă în ceea ce privește măsurile din domeniul uh, turismului, ele pot fi finanțate din alte linii bugetare, însă este nevoie de coordonare și complementaritate între aceste sume diferite. După cum s-a spus, proiectele pilot și măsurile pregătitoare sunt un instrument foarte bun pentru uh, inițiativele în acest sens. Și nu în ultimul rând, cercetarea. Nu putem să, ne, să neglijăm rolul important uh, al cercetării și dezvoltării în acest domeniu pentru dezvoltarea unui sistem de transport inteligent bazat pe utilizarea de energii regenerabile cu mai sigure și cu un serviciu mai bun pentru clienți. De aceea nu putem fi de acord cu propunerile de reduceri uh, din partea Consiliului cu de peste 30 de milioane de euro. Având în vedere toate acestea, voi sugera amendamente pentru a modifica și realinia uh, sumele sugerate de Consiliu. Mulțumesc, Dominic Riche, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. În primul rând, proiectul de buget din partea Comisiei este în general de creștere, puțin uh, sub uh, inflație, deci putem considera că este un buget rezonabil în general, însă, cum tocmai s-a spus, există o serie de subiecte care trebuie menționate. Întâi, Agenția Operațională privind rețelele, va avea mijloace mai puține, tocmai în momentul în care va trebui să pună în aplicare uh, nu numai 13,4 miliarde tocmai uh, selecționate, ci va trebui să facă și un nou apel de oferte, ceea ce înseamnă că nu este momentul să diminuăm uh, mijloacele operaționale, care oricum nu erau foarte mari pentru această agenție. Apoi, în ceea ce privește bugetul comisiei, scăderea bugetului pentru cercetare mi se pare inadmisibilă în situația în care ne aflăm. Și până la urmă nu este vorba de o reducere a bugetului, ci de o întârziere a punerii în aplicare și este un subiect care este foarte îngrijorător, mai ales în ceea ce privește uh, întreprinderea comună. Scăderea liniei bugetare pentru Galileo este, ne, ne îngrijorează 28 și 46% în credite de uh, angajament și de plată, tocmai uh, când uh, este vorba de aplicare. Apoi, în ceea ce privește agențiile, uh, Comisia revine la măsurile prezentate la CFM. Noi nu suntem deloc de acord cu reducerea mijloacelor pentru EASA, Agenției Maritime și pentru ERA, agenții care vor avea sarcini suplimentare foarte importante. Mă șochează însă faptul că, de asemenea, Comisia revine asupra reducerii posturilor pentru aceste agenții atâta timp cât ea uh, nu acoperă decât costurile pentru un sfert din uh, personalul acestor agenții. Mi se pare așadar ceva șocant, uh, mai ales că intervine asupra efectivelor unor agenții care au venituri proprii într-un uh, context al creșterii acestor, competențelor acestor agenții. Mi se pare de neînțeles. În ceea ce privește poziția Consiliului, vom face ca de obicei vom avea liniile bugetare propuse de comisie, vor, avea, vor fi depuse amendamente de către toate grupurile și ele probabil vor fi adoptate aproape cu unanimitate. Aș fi uimit uh, ca Consiliul să meargă și mai departe cu reducerile privind agențiile operaționale pentru rețelele transeuropene. europene și da, iată, este vorba de reducerea de fonduri și pentru ERA când vorbim despre al patrulea pilon tehnic. Uh, câte ceva, domnule președinte, și despre proiectul rectificativ referitor la EFSI, corespunde cu rezultatul negocierilor uh, la care am ajuns uh, luna trecută pe 28 cu Consiliul. Trebuie amintit însă că în fiecare an va trebui să fim atenți și la anul, la revizuirea uh, CFM, uh, va trebui să fim atenți la marge, pentru că 2,4 miliarde din buget care au fost obținuți ca o concesie din partea bugetului, deci cele care se referă la CEF, uh, sunt o sumă maximă și nu suma pe care o vom aloca. Și cred că în fiecare an va trebui să ne batem pentru ca pentru a obține rezultate mai bune la marge. La bugetul rectificativ a, a văzut rezultatul pe care l-am avut uh, în urma discuției în trialog, dar s-a întâmplat ceva ce n-am mai văzut la o discuție bugetară, și anume să se ia bani din marja din anul respectiv, din anul curent. Deci nu numai că s-au, dat, s-au luat bani din marja neafectată pentru 2014, ci s-au luat bani din marja pentru 2015 ceea ce arată că dacă la anul avem o poziție solidă, vom put, se va putea în continuare diminua uh, rolul CEF. Și închei prin a spune că, bineînțeles, există un subiect important în ceea ce privește creditele, dar și în ceea ce privește dezbaterea, și anume pregătirea pentru proiecte pilot. Uh, avem multe proiecte pilot, avem mai multe decât pot accepta autoritățile bugetare, deci va trebui să facem cât unele alegeri. Mi-aș vrea să facem alegeri și noi și să nu spunem că vrem 11 uh, proiecte și uh, până la urmă să decidă Comisia pentru Bugete în locul nostru voi urmări cu foarte mare atenție raportul Comitetului Tehnic al Comisiei referitor la aceste uh, proiecte uh, și cred că vom avea clasificarea din partea lor în următoarele 48 de ore. Deci, ca de obicei, vom apăra, domnule președinte, liniile bugetare afectate și vom merge pe același principiu de a corecta Consiliul și a ajuta Comisia. Mulțumesc, doamna Chilonen. Mulțumesc uh, raportorului pentru o muncă foarte bună depusă. Aș vrea să subliniez importanța cerului unic european. Și sper că vom că vom putea fi mai uh, strict în uh, formularea noastră și că vom putea merge dincolo de o pură recomandare în ceea ce privește, din punctul de vedere al securității și competitivității, este foarte important să mergem mai departe cu acest proiect. În Europa am discutat despre acest subiect de ani de zile și nu am ajuns la un rezultat care să fie în beneficiul atât al europenilor cât și al tuturor celorlalți pasageri. Ce mi se pare foarte pozitiv în acest uh, document, uh, bine, nu putem pune totul pe o singură pagină, dar este bine că propunem o linie bugetară pentru turism turismul și trans... am fost Comisia pentru Transport și Turism de foarte mult timp, dar nu se alocă foarte multe fonduri pentru turism și ar fi bine să se prevadă asta și în uh, prin cifre, deci în buget, astfel încât să-i vedem uh, valoarea și altfel decât uh, în discursuri. Un alt subiect introdus în Cartea Albă a Transportului, dar care a fost introdus foarte târziu, deci nu am avut timp să prezentăm amendamente, se referea la politica de transport în zona arctică și uh, importanța unui transport nordic în viitor m-am gândit uh, la asta, m-am întrebat dacă nu am putea uh, prioritiza și acest subiect, pentru că nu a fost uh, luat în considerare atât de mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, nu putem să decât să sperăm că schimbările climatice nu vor face prea ușoară, problematica transportului în nord. Daniela Aiuto. Eu, l'onorevole Salini. Mulțumesc și mulțumesc domnului Salini pentru munca sa și sunt convins că vom depune amendamente care uh, vor merge pe aceeași linii directoare. Deci, în primul rând, căutarea transparenței întotdeauna și în orice condiții. Noi ne-am întâlnit săptămâna trecută cu doamna comisar la Strasbourg și, și cu acea ocazie am dorit Uh, să-i solicităm transparență la, în ce privește accesul la proiectele uh, propuse de domnia sa, au fost alocate fonduri și am dorit transparență la acestea. Deci asta vom propune în ce privește resursele, finanțarea, uh, totul să, de, să se desfășoare în mod legal, ca să nu mai fie probleme cu mafia care pot apăra în astfel de proiecte, apoi impactul de mediu, uh, monitorizarea um, impactului asupra uh, teritoriului a uh, construcțiilor care vor fi finanțate și apoi trebuie ținut cont de cetățeni întotdeauna atunci când se dorește finanțarea unui mare, unui mare proiect de infrastructură. Să nu uităm că infrastructurile sunt în slujba cetățenilor. Deci nu putem să dăm uitării voința cetățenilor atunci când ne propunem să finanțăm uh, un proiect. Cetățenii trebuie întotdeauna uh, ascultați. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc acum Mulțumesc. Mulțumesc. Oui, euh, tout d'abord merci euh, Mulțumesc uh, raportorului pentru prezentarea făcută astăzi. Unii dintre colegi au vorbit deja despre asta, dar doream să subliniez câteva puncte. În primul rând, aș vrea să spun că m-am bucurat foarte mult să văd că la punctul 2 se recunoaște specificitatea anumitor tipuri de transport, mai exact domeniul feroviar, care trebuie să beneficieze cu prioritate de subvenții de asemenea, s-a vorbit despre bugetul Agenției Feroviare Europene, ERA. Tocmai se încheie trialogul privind pilonul tehnic și ne dăm seama că uh, personalul va scădea de la 137 la 135 de agenți în moment în care avem nevoie de mai mult personal, de fapt, și sper că vom avea un acord în această comisie, de fapt nici nu mă uh, îndoiesc că vom avea un astfel de acord, referitor la nevoia de a sprijini bugetul acestei agenții. Sper că vom reuși să îi convingem și pe colegii din Comisia Economică, care nu, ne, nu sunt întotdeauna de, de acord cu noi. De asemenea, uh, programul Orizont 2020 Dominic Riche a vorbit despre uh, Shift Wave. Uh, aș vrea să sprijinim acest program în proiectul de buget care va fi prezentat mm, și amendamentele noastre vor merge în această direcție. Danke, jetzt Isabella de Monte. Mulțumesc, Isabella de Monte. Un intervento mea pentru a mia înainte de innanzitutto. Mulțumesc și în primul rând mulțumesc raportorului pentru acest aviz atât de exhaustiv și complet în legătură cu toate aspectele care privesc sectorul transporturilor. Mulțumesc și uh, pentru că s-a acordat atenție turismului. Uh, noi uh, ne vom referi la conect, facilitatea a Europei. Nu e pozitiv că s-au redus fondurile de acolo. Totuși, asta ar însemna reducerea potențialului. Nu știm că efectul pârghie e foarte dificil de realizat în sectorul infrastructurilor. Sunt de acord cu uh, cele spuse cu raportorul că e necesar uh, să facem și subvenții câteodată fără recuperarea capitalului și câteodată e important să ne gândim și la mobilitatea urbană. S-a vorbit uh, mult despre asta și necesar să avem și o planificare urbană nu doar transporturile uh, sunt importante în orașe, dar trebuie să ne gândim și în general, nu doar în mediul urban la acest sector, și la planificare pentru a fi utilizate mai eficient străzile. Da, ajută senz'altro anche a ridurre. Și trebuie să ne gândim cum să reducem și congestia traficului. Iată, orașele au tendința să se extindă în următorii ani, deci trebuie să luăm în calcul acest aspect, să nu așteptăm să se producă efectele. Și în legătură cu cele spuse de colegi, cred și eu că sectorul turismului trebuie să aibă o linie dedicată special, pentru că între fonduri directe și indirecte există niște legături care nu sunt luate suficient în considerare. Trebuie să evităm fragmentarea și în ce privește transparența, cum spunea colega, cred că e necesar să există o comunicare intensă în ce privește punerea la dispoziția fondurilor. Că investițiile în turism au un efect în primul rând teritorial. Deci turismul produce efecte în primul rând și în mod direct asupra teritoriului. Oricum, trebuie să fim atenți și la turism, care este a treia sursă de venit economic uh, la nivel european. Însă acest sector chiar și în perioada de criză rezistă. Să ne gândim ce se poate întâmpla și cum se poate dezvolta în următorii ani. Dar vom mai vorbi și mâine. Uh, Eh, dar e nevoie, oricum, chiar dacă nu de o linie bugetară eh, dedicată acestui sector, dar totuși intervenții în favoarea mai ales IMM-urilor care sunt coloana vertebrală a Europei. Mulțumesc! Danke sehr, Gesine Meissner. Mulțumesc, Gesine Meissner, în mod excepțional, foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt, într-adevăr, doream să vorbesc despre un lucru foarte important. Raportorul a făcut o treabă foarte bună și asta au spus toți eh, banii care au fost, aproape era să spun, furați de la CEF uh, ca să fie duși la EFSI, uh, stăm cu ochii pe ei, este bine să se creeze investiții care pot să beneficieze și sectorului transportului, dar uh, este foarte important la comisia noastră să fim foarte atenți pentru ca la finanțe să rămână cât se poate de multe fonduri la CEF și să se caute alte soluții pentru alte fonduri. Vreau să spun asta pentru că Ehm, nu poate fi uh, suficient subliniat acest lucru, mai ales că l-avem și pe fostul președinte alături de noi, care sigur este de acord cu noi. Vă dau cuvântul comisiei acum. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să revin uh, în fața Comisiei de Transport. Comisia ar dori să-i mulțumesc domnului uh, Salini pentru proiectul de raport și anotă de comentariile exprimate. Comisia ar dori să vă asigure și să vă și să sublinieze importanța transportului în politicile europene. EFC a obținut fonduri de la CEF, dar considerăm că multe proiecte de transport vor fi finanțate prin EFC și de aceea considerăm că fondurile gen, în general pentru transport nu vor scădea. Priorități, priori, Prioritățile menționate în document, RTMS, Cerul Unic European și așa mai departe, fac parte din prioritățile CEF și vor fi finanțate așadar din aceste fonduri. Sunt de acord cu domnul Pirinski referitor la poziția Consiliului. Într-adevăr, propunerea adoptată de Coreper joia trecută va fi probabil finală și prevede reduceri uh, în domeniul transportului, mai ales pentru SESAR, pentru INEA și câteva reduceri mai mici pentru alte agenții. De aceea, Comisia ar fi recunoscătoare dacă ne-ați putea sprijini proiectul de buget rectificativ uh, propus. Atât, mulțumesc. Und zum Abschluss nochmal der Berichterstatter Massimiliano Salini. La final, raportorul, domnul Salini. Tutti relatori ombra perché... Mulțumesc tuturor raporturilor din umbră pentru observațiile lor, inclusiv cele de astăzi, care uh, apreciază munca pe care o fac în, într-un spirit al colaborării, nu doar formale. În ce privește principalele preocupări și mai ales uh, cu referire la ce a spus Comisia din aur, totuși e util să repetăm un element clar și simplu, și anume că e cunoscut faptul că FACE va permite să avem garanții pentru multe investiții, dar e de asemenea cunoscut faptul că efectul de pârghie uh, conținut în construcția RES e ca atare încât va defavoriza investițiile cu uh, rambursare sau recuperarea banilor complexă și uh, îndelungată. De aceea e inacceptabil că s-au luat bani de la uh, Conectarea Europei, pentru că uh, ce s-a luat de la CEF nu ne-a nu neapărat va fi refinanțat cu FACE. De aceea s-a citat uh, căile ferate și cazul navigației interne, pentru că foarte dificil FACE va face investiții în căile ferate și navigația internă. Pentru că tocmai uh, e dificil de recuperat banii acolo. Atenția noastră ca Parlament și Comisia Tran va trebui să se uh, îndrepte mai ales pe acel tip de investiții pe care le considerăm decisive pentru a avea din nou creștere. În așa numită consolidare fiscală trebuie să existe creștere cu adevărat. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este miercuri 22 iulie, ora 12. Iar votul în Comisia TRAN este prevăzut pe data de 31 august, luni, prima luni după uh, vacanță și în plenară 28 octombrie. Trecem la Următorul punct de pe ordinea de zi și înainte de a spune or, altceva, îl salut pe Brian Simpson, aproape pe locul de unde a prezidat de, a prezidat atât de mult Comisia uh, TRAN. Ești acum într-o nouă calitate alături de noi, coordonator european și avem la dispoziție 45 uh, de minute pentru o prezentare știi foarte bine care este situația la comisia, la comisia noastră. Trebuie să fim cât mai succinți. Ne bucură faptul că ești alături de noi și îți dăm cuvântul. Ai cuvântul, Brian Simpson. Este puțin ciudat, trebuie să recunosc, să revin la comisie, puțin mai în stânga, uh, Michel, însă este o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici, în această dupămasă, să iau cuvântul în fața comisiei pentru transport uh, în legătură cu autostrăzile maritime. Uniunea Europeană are o populație de aproximativ 505 milioane de cetățeni pe o zonă destul de mare, ceea ce cere eforturi destul de mari în sectorul transporturilor pentru a garanta coeziune și o accesibilitate adecvată la piețe și la schimburi comerciale. Cred că sunteți de acord că avem nevoie de TNT și că trebuie să avem soluții paneuropene și nu soluții naționale. Statele membre trebuie să înțeleagă care, care sunt liniile de transport uh, existente și care sunt axele de transport potențiale pentru 10 ani, astfel încât accesul la piață să fie planificat în cât mai eficient. Rețelele naționale de transport trebuie să fie coerente între ele și aceasta este ideea rețelelor TNT. Însă, pe de-o parte, transportul rutier răspunde unei mari uh, părți a cererii pieței interne, aproximativ 60% din această cerere, nu poate răspunde între, întregii cereri de transport. Uh, transportul maritim reprezintă 40% și este în continuare nevoie de, de acest transport maritim. Uh, Știm că ambuteiajele, pierderile economice, impactul negativ asupra mediului înconjurător vor crește. Și autostrăzile maritime reprezintă partea maritimă a sistemului de transport uh, european din uh, rețeaua atente. De ce sunt importante aceste autostrăzi uh, maritime? Uniunea Europeană este Uh, cel mai mare, este spațiul comercial cel mai mare de pe, de pe planetă și știm că pe plan global transportul se desfășoară în proporție de 90% pe mare. În Europa, 75% din exporturi sunt transportate prin transport maritim. Accesibilitatea uh, actuală se desfășoară prin canalul uh, Suez, care ne leagă cu Asia de Sud-Est și cu Oceanul Indian și Pacific, Marea Mediterană, prin care um, ajungem în Oceanul Atlantic, canalul uh, Panama, și apoi să nu uităm de Marea Neagră și de Marea Nordului și așa mai departe. schimburile comerciale cu, am, cu Africa este sub 30% în ultima pe, uh, perioadă, ceea ce înseamnă că uh, canalul Suez uh, este foarte căutat și uh, se profită mai mult în uh, porturile de la Marea, Marea Nordului, Rotterdam și așa mai departe. Știm că se lucrează la extinderea canalului Panama, se negociază TTIP și probabil Atlanticul va, va avea un rol tot mai important pe viitor. Prin intermediul autostrăzilor maritime și dacă acestea vor fi integrate în mod eficient în lanțul logistic global, Uniunea Europeană se poate pregăti nu, nu doar pentru necesitățile actuale, dar și pentru viitor și trebuie să uh, punem accentul și pe cantitate și pe calitate în același timp în zona Atlanticului. Dacă acest lucru se va întâmpla, se va schimba modelul general al schimburilor comerciale. Trebuie să putem anticipa evoluțiile viitoare, să evităm uh, blocajele actuale și să nu repetăm greșelile din trecut între coasta Americii și coastele americane, nu este evident că nu vor exista uh, legături uh, feroviare, ci legăturile vor fi asigurate în principal de nave. Și toată infrastructura trebuie să fie actualizată pentru a permite cargourilor să fie descărcate și ca marfa acestora să ajungă cât mai repede uh, pe rutele terestre. Toate, pro, toate procesele uh, intermodale trebuie să fie simplificate și să avem o mai bună logistică. Deci prioritățile autostrăzilor uh, maritime sunt uh, sunt necesare și din punctul de vedere a legăturilor cu tehnologia informării, informației și comunicărilor. Și eu mă voi ocupa de toate aceste aspecte în ceea ce privește autostrăzile maritime. Dar puteți să vă întrebați ce înseamnă autostradă maritimă. Obiectivul general este de a crea o rețea transeuropeană a acestor autostrăzi maritime care să concentreze fluxurile de mărfuri cât, într-un mod cât mai eficient și să fie acoperite toate modurile de transport. Știu deja, este evident că containerele nu au un drept de a vota. Deci trebuie să încercăm să dăm o importanță cât mai mare transporturilor și este important să reducem congestia pe transportul uh, rutier, să includem un, un mod de transport cât mai durabil, să concentrăm eficiența modurilor de transport și să îmbunătățim accesibilitatea zonelor periferice. Un lucru dorit, cred că, și de membrii acestei comisii. Eu mi-am stabilit trei priorități în momentul în care am uh, preluat acest uh, post de coordonator, de mediator al autostrăzilor maritime. Unul se refer, o prioritate se referă la mediul înconjurător și folosirea carburanților alternativ, apoi integrarea transportului maritim în lanțul logistic pentru a permite un dialog între diferitele părți implicate și, în al treilea rând, M-am uh, gândit la siguranța maritimă, la managementul traficului și la elementul uh, care ține de pregătirea uh, persoanelor implicate în acest domeniu. Obiectivul nostru general este de a servi schimburilor comerciale, să legăm porturile cu hinterlandul european, să legăm porturile cu diferitele coridoare de transport, cu porturile din Marea Mediterană, din Marea Neagră, din Atlantic și să conectăm hinterlandul european cu țări, cu hinterlandul din țările terțe. În ceea ce privește prima, prima licitație, au fost, am avut 30 de miliarde de euro din fondurile de coeziune și au un alt, o sumă importantă din CEF și ajungem la o sumă importantă de 283 de milioane de euro cu investiții uh, totale de 741 de uh, milioane de euro. Din punctul de vedere al priorităților pe mediu am ales 20 de proiecte care generează investiții de 392 de milioane și 100 de, 147 de milioane de euro reprezintă o contribuție a Uniunii Europene. Avem 6 acțiuni cu gaz natural lichefiat, reprezentând 184 de milioane de investiții, 76 de milioane de granturi, 12 alte 12 acțiuni care reprezintă investiții de 176 milioane de euro. În ceea ce privește integrarea uh, transportului maritim în lanțul logistic, avem 5 proiecte care generează investiții de 265 de milioane, din care 98 de milioane uh, reprezintă contribuția uh, Uniunii Europene. Apoi, la al treilea, a treia prioritate, avem patru proiecte care generează 82 de milioane de investiții, 36 de milioane fiind contribuția Uniunii Europene. Avem un plan detali- detaliat de implementare pe care l-am redactat în iunie, în iunie 2015, conform articolului 21 din regulamentul TNT și vom lansa un studiu care se va desfășura până în anul 2017. Avem o nouă licitație pentru TNT în anul 2015, ocazie cu care probabil și mai mulți actori se vor uh, implica. În acest, în acest uh, moment vă pot spune că există un interes foarte mare pentru aceste acțiuni. Am ajuns, am plecat de la un număr redus de proiecte la un interes foarte mare pentru aceste proiecte. Deci aș dori să lansez un apel pentru o suplimentare a finanțării și orice ajutor din acest punct de vedere ar fi, este binevenit cum ajungem să punem în aplicare în mod coerent uh, acest plan? Voi transmite statelor membre și Parlamentul European un plan detaliat de punere în aplicare pentru aceste autostrăzi maritime, probabil uh, în iunie-iulie 2016. Acest plan va fi rezultatul consultărilor publice, și uh, sfat, ținând seama de sfaturile dumneavoastră. Deci, uh, procesul de consultare nu va fi unul doar geografic, ci uh, voi ține seama de părerea părților implicate din întreaga Europa. Deci vom avea o abordare orizontală și verticală în același timp. Ceilalți coordonatori se vor concentra pe, pe dimensiunea verticală mai mult, pe fiecare coridor în parte. Eu, pe de altă parte, trebuie să uh, evaluez situația la nivel european. Deci avem, există o dimensiune paneuropeană și este un lucru important de, de subliniat pentru că este vorba de sute de porturi europene, de mii de nave europene pe care trebuie să le coordonăm și cu toate acestea ne avem o finanțare redusă. Aici întâmpinăm dificultăți cu statele membre din punctul de vedere al, uh, al, al, finanță, al finanțării acțiunilor de coeziune. Știți foarte bine că în trecut, pentru mine, uh, căile ferate au fost foarte importante și transportul feroviar reprezintă în continuare o, o prioritate. Însă, când vine vorba de transportul maritim, mă bazez pe uh, sprijinul dumneavoastră și aștept uh, expertiza dumneavoastră pentru a îmbunătăți întregul uh, proces, pentru ca rețeaua TNT să fie eficientă, nu poate ignora autostrăzile maritime. Cred că transportul maritim va avea și pe viitor un rol cheie. Și eu sunt uh, hotărât să mă asigur că transportul maritim să aibă rolul care îi uh, revine în modificarea, în, în revoluția, modificarea modului în care gândim trans, uh, transportul. Cred că a venit momentul ca din nou transportul maritim să aibă un rol de mireasă în, între mod modalitățile de transport. Îți mulțumesc, Brian, a fost o plăcere să te ascult, așa cum a fost și ieri. Dau cuvântul acum uh, coordonatorilor. Primul cred că este Vin Van de Camp. Bienvenido, señor Simpson. Un de Grande Pascual, mulțumesc și Bine ați venit, domnule Simpson. Întotdeauna v-am respectat ca adversar, uh, lider al socialiștilor și întotdeauna v-ați bucurat de respectul și prietenia mea în calitate de președintele acestei comisii și uh, sperăm uh, cei mai buni de la domnul Simpson pentru că e un personaj autentic și e clar că întotdeauna a fost preocupat de căile ferate, după cum domnul președinte actual e preocupat de bicicletă. Bun, vă mulțumesc pentru informațiile oferite obiectivul important al stimulării unei comodalități eficiente, uh, pentru că autostrăzile mării sunt un instrument uh, esențial pentru completarea coridorilor coridoarelor uh, feroviare, pentru Uniunea Europeană a transporturilor viitoare, facilitatea conectării Europa, Europei are o prioritate orizontală în Uniunea Europeană în autostrăzile mării și proiectul prezentat de coordonator Eh, conține trei priorități eh, de pune în aplicare. În primul rând, mediul eh, cu reducerea emisiilor poluante, în al doilea rând, integrarea transportului maritim în lanțul logistic și, în al treilea rând, elementele tehnice care îmbunătățesc funcționarea transportului maritim, securitatea maritimă, gestionarea traficului maritim și formarea resurselor umane sigur că trebuie să îmbunătățim conexiunile intermodale și porturile. Trebuie să favorizăm interschimbările între căile navigabile interioare și căile ferate și în orice rețea de transportul trebuie integrate aceste autostrăzi maritime. Ca să avem un lanț logistic cât mai bun posibil, trebuie să stabilim prioritatea în autostrăzile mărilor Uh, coridoarele uh, acestea uh, prevăd un al zecelea coridor și anume autostrăzile mării și există o des, o des, un caracter disproporționat între eforturile dedicate porturilor și importanța porturilor pentru industrie, pentru crearea de locuri de muncă, pentru reducerea gazelor cu efect de seră și securitatea maritimă. E necesar să extindem programele europene pentru a stimula competitivitatea și cu asta, domnule Simpson, dumneavoastră ne-ați cerut ajutorul, a spus literalmente că e nevoie de mai mulți bani. Noi suntem foarte de acord cu dumneavoastră în acest sens și vă vom da susținerea noastră politică. Acest al 10 coridor este esențial pentru modelul comodalității și fără aceasta porturile vor fi ineficiente și de asemenea Uh, și uh, căile ferate. De aceea e, bun, e venit acest efort și știți deja că puteți uh, conta pe ajutorul nostru politic, nu doar în tot ce a spus dumneavoastră, cât și în voința de a reclama resurse mai importante pentru ca toate acestea să poată deveni și realitate. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc. Ismail Ertug, dacă Vă mulțumesc, domnule președinte, dragă Brian. În primul rând, bun venit și din partea mea în aceste săli pe care le cunoști foarte bine. Pentru mine și pentru grupul politic din care fac parte este o mare plăcere să te avem alături uh, de noi astăzi și toate cele bune pentru viitor. Cred că această perioadă ți-a fost uh, propice, Brian, după cum văd. Dragă Brian, te ocupi acum de o temă foarte importantă și știi că am uh, lucrat uh, foarte mult împreună pe această temă, liniile directoare privind TNT, temă pe care am fost coraportor. Și cred că deseori uh, ne autocriticăm și criticăm deseori Uniunea Europeană, însă Cred că când vine vorba de această uh, strategie, avem o poziție unică în lume. În Uniunea Europeană am creat o rețea cu obiective foarte clare, cu dispoziții foarte clare pentru a permite o interconectare până la urmă și pentru a aduce o plus valoare și cred că tu știi mai bine decât uh, oricine altcineva prezent în această sală că în uh, perioada anterioară, din 2000, uh, până în 2014, că mările nu au, nu au avut niciun rol important și că nu am profitat de posibilitățile existente și cred că Uniunea Europeană a recunoscut foarte bine potențialul uh, existent din acest punct de vedere și a introdus și autostrăzile maritime între prioritățile existente. Cred că nu are rost să îți aduc aminte cât de dificil a fost în uh, trialogurile anterioare să convingem statele membre că avem nevoie de aceste autostrăzi mari- maritime Deseori când se aude acest concept, ne gândim la statele uh, periferice care au acces la mare, însă mie mi se pare că este un concept mult, mult mai larg, deosebit de important pentru întregul Uniunii Europene. Ne-ai numit prioritățile tale cu care eu sunt uh, cu totul de acord, uh, mediul înconjurător, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, uh, leg legătura cu uh, Uh, lanțul logistic. Fără această integrare a lanțului logistic în Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană nu vom putea ajunge la o plus valoare și, desigur, și siguranța este o temă importantă. Eu aș dori să amintesc un alt punct. Dacă discutăm despre autostrăzi uh, maritime, cred că trebuie să discutăm și despre o poziționare geostrategică a Uniunii Europene și în acest punct de vedere chiar trebuie să ne mirăm că Uniunea Europeană și în politica sa externă face atât de puține lucruri pentru a pacifica conflictele uh, din nordul Africii. Uh, și mă gândesc aici la canalul Suez. Egiptul este partenerul nostru, este un stat vecin cu Uniunea Europeană și nu mai putem să nu ne implicăm în rezolvarea situației uh, de acolo. Cred că autostrăzile maritime sunt un bun punct de plecare pentru a, a în, pentru a promova această conștientizare în Uniunea Europeană a importanței acestei uh, politici. În ceea ce privește mobilitatea și infrastructura de, de transport, din păcate, ele sunt teme secundare în Uniunea Europeană. Din păcate, pentru liderii europeni, mobilitatea și transportul uh, vin întotdeauna, în cel mai bun caz, pe, pe locul 2. Și dacă este să mă gândesc la programul de lucru al Comisiei Europene, al Comisiei Juncker, regăsim cinci articole dedicate transportului. Uh, puncte care sunt, uh, au un caracter mai degrabă general, global. Deci ce doresc să spun este că oameni care s-au ocupat de această temă de mai mulți ani ar trebui să depună un efort comun pentru a da importanța necesară acestei teme. Și în ceea ce privește um, această strategie, nu doresc să spun că eu sunt, eu mă, m-aș pricepe mai bine la această temă, dar uh, Uh, nu trebuie să uităm că pe cele, în celelalte zone ale, ale lumii lucrurile se mișcă. Ai uh, amintit uh, ce se întâmplă în America Latină, cu canalul Panama, cu crearea altor legături între Atlantic și Pacific, sau cel puțin îmbunătățirii legăturilor existente. S-au făcut investiții de 40 de miliarde de euro, de exemplu, în acest sens și cred că uh, nu are rost să ne certăm în ceea ce privește TTIP și să pierdem din vedere uh, contextul global despre care discutăm. Apoi, în ceea ce privește Fondul European de Investiții Strategice, Planul de Investiții uh, Juncker, cred că ar trebui să încercăm să includem sau să garantăm un acces și acestor autostrăzi maritime la planul de investiții Juncker, poate prin intermediul investitorilor privați și cred că dacă vom reuși acest lucru, autostrăzile maritime vor, vor avea un rol mai important. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Robert Zile are cuvântul. Îți mulțumesc, Brian. Mă bucur să te revăd la comisia noastră cu o nouă sarcină. Îți mulțumesc pentru o prezentare foarte robustă, foarte precisă, foarte corectă. Aș dori să mă refer la două puncte. Unul a fost amintit deja de Ismail. Uh, deci, care ar fi oportunitățile în cadrul Fondului European de Investiții Strategice? Pentru că în perioada anterioară am văzut că au existat 400 uh, de, o sumă de 400 de milioane de euro în formă de granturi acordate acestor proiecte. Deci, crezi că există o nouă o nouă, este posibilă o nouă abordare de a investi mai mult în autostrăzile maritime. Și apoi mă interesează foarte mult uh, acest concept al uh, neutralității geografice, o piață de temelie a planului de investiții Juncker, cu care eu nu sunt, uh, nu sunt neapărat de acord. Însă, care sunt porturile care ar, ar trebui să beneficieze mai mult de investiții? Există zone mai importante din punct de vedere geopolitic pentru aceste autostrăzi maritime. Apoi, în ceea ce privește problema coridoarelor, coridoarelor există anumite zone unde emisiile ar trebui să fie controlate. Deci ce se întâmplă din acest punct de vedere cu gazul natural lichefiat, cu metanolul? Cred că normele de reducere a emisiilor în, în anumite zone, cum este Marea Baltică, reprezintă un obstacol în dezvoltarea acestor autostrăzi maritime cam acestea ar fi uh, remarcile mele și Ismail să referi la noile canale Trebuie să țină seama de ce se întâmplă cu canalul Panama, cu canalul Suez. Am uh, participat la reuniunea Eurolat și am văzut că s-a discutat despre viitorul canalului Panama și autoritățile din uh, Panama au îndoieli foarte mari față de posibilitatea de a apărea un nou canal în Nicaragua și știm, am avut uh, experiențe trecute cu asemenea proiecte imense care s-au prăbușit pentru că, de fapt, nu a existat o piață, nu a existat o cerere pentru proiectele respective. Deci, poate ne poți spune mai multe lucruri despre dimensiunea globală a transportului de mărfuri și face o legătură cu Europa. Mulțumesc, Găzine Meissner. Brian, ne bucură foarte mult să te vedem, să te revedem. Am așteptat cu nerăbdare uh, să te văd în calitate de coordonator al uh, autostrăzilor mării, pentru că știm cu toții că ești un om al trenurilor, dar văd că lucrurile merg bine și în domeniul maritim. Am așteptat să văd cum uh, se desfășoară lucrurile. Știu că în 2009, când m-a interesat atât de mult politica maritimă integrată, n-ai înțeles exact despre ce vorbeam, mai mult întrebați ce vrei cu asta, ghezine. Și acum văd că îți dai seama cât de importante sunt uh, căile maritime pentru Europa, bineînțeles și pentru Marea Britanie. Politica maritimă integrată este în continuare hobby-ul meu și, bineînțeles, uh, autostrăzile mării țin de asta. Uh, peste 90% din transporturile globale au loc pe mare și este important ca lucrurile să funcționeze bine, ca Europa să fie conectată și ca emisiile de CO2 să fie cât se poate de reduse. Ismail Ertug spune și că uh, mările joacă și un rol uh, strategic, geopolitic și uh, asta nu degeaba, bineînțeles. În momentul de față, uh, Uh, armatorii uh, și vasele participă și la uh, salvarea de refugiați în Marea Mediterană. Am câteva întrebări concrete. Mă întreb dacă coordonatorii se coordonează suficient de bine cu diferite programe politice. Deci, foarte concret, ești uh, implicat în diferitele strategii uh, pre, uh, ale bazinelor maritime uh, Uh, Marea Baltică, Adriatică, Ionică și așa mai departe. Există strategii în care statele limitrofe um, elaborează strategii uh, în comun și mă întreb dacă autostrăzile mării sunt uh, incluse. Participați? Dacă nu, ar trebui să o faceți. O a doua întrebare. Există probleme cu anumite state membre? Um, să spunem unde ai avea nevoie de sprijin în munca ta? Poate că nu ne pot spune exact uh, astfel de lucruri, dar uh, eu sunt convinsă că avem nevoie de bune autostrăzi ale mării și lucrurile trebuie să funcționeze bine, porturile trebuie să fie uh, implicate, trebuie să avem o infrastructură bună pentru noi, porturile să aibă o infrastructură bună, trebuie să aibă conexiuni cu continentul și așa mai departe. Există oare locuri în care te spune uh, că ar fi bine ca deputații europeni uh, să facă un pic de lobby în acest sens. A treia întrebare. Uh, sunt de acord și cu Robert Zile uh, privind GNL, un subiect care m-a interesat întotdeauna. Cum vezi lucrurile? Pentru că ați vorbit, ai vorbit și despre scrubbers, solizi sau lichizi Uh, mie cel mai bun mi se par uh, cei uh, solizi, pentru că cu cei lichizi practic totul ajunge în mare. Și în ce măsură ai de-a face pe acest subiect cu EMSA sau cu alte autorități care controlează dacă lucrurile se desfășoară cum trebuie, pentru că de cele mai multe ori se folosesc scrabere lichide. Și ultima întrebare, Jean-Marie Ugeas nu mai este prezent, ar fi întrebat în ce măsură zonele, regiunile ultraperiferice joacă un rol în autostrăzile mari. Bineînțeles că trebuie să avem uh, conexiuni uh, ale continentului, dar insulele uneori nu sunt suficient conectate. La TNT, la uh, coridoare, nu am putut lua în considerare toate porturile, deci ne interesează ce rol joacă regiunile ultraperiferice? Mulțumesc, doamna Chilonen acum. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc lui Brian pentru că ne vizitează aici la Parlament. Ultima dată când ne-am întâlnit, uh, erai președinte al Comisiei acestea, eu aveam uh, părul de două ori mai uh, lung. Eu uh, m-am tuns și apoi am devenit membru al Parlamentului. Uh, profit de ocazie ca să mă refer uh, la țările nordice. Te-aș întreba care este opinia ta? În legătură cu proiectul de aliniere între Suedia și Finlanda, între Vasa și Umea, va primi oare finanțare în anii care vin? E vorba de un proiect foarte important pentru Suedia și Finlanda, mai ales pentru uh, transportul de mărfuri. Și în plus, aș dori să știu ce părere ai? În legătură cu nivelurile de uh, emisii de sulf, uh, nivelurile maxime permise de la 1 ianuarie 2015. Cum afectează asta zona Mării Baltice? Vor exista transferuri și în domeniul maritim? De exemplu, în ce privește transportul cu camioane, tiruri? Și o a treia întrebare, dacă îmi permiți. Anume, în acest concept al autostrăzilor maritime, când vorbim de noi uh, posibile rute de transport uh, nordice, uh, există ceva prevăzut în acest sens? Uh, Mulțumesc. Werner Kuhn, nu pot decât să subliniez că și eu mă bucur foarte mult că ești prezent alături de noi, uh, dragă Brian. Am cooperat foarte bine în uh, fostul mandat, mandat și subiectul principal era From Road to Sea, de, de pe șosea pe mare și faptul că te ocupi tu acum de autostrăzile maritime mi se pare urmarea naturală um, a lucrurilor. Știm cu toții că porturile uh, din nordul și din sudul uh, Europei au fost categorisite ca fiind foarte importante și, în plus, uh, dorim să abordăm ideea unor legături rutiere între acestea. Și autostrăzile mării au rămas o axă importantă și asta se datorează și acestei comisii, pentru că nu a fost de la sine înțeles că vom avea autostrăzile mării ca axă transeuropeană și că vom primi și finanțare. S-a vorbit deja despre asta cu America de Nord și cu Asia de Sud-Est. Uh, trebuie să avem un schimb comercial foarte important, deci uh, cu containere și um, clar locurile strategice sunt canalul Suez și când ne uităm la marile porturi în nordul Atlanticului, Rotterdam, Hamburg și încă câteva. Masflac 2 este o situație în care trebuie să spunem că cei mari 14.000 și 21.000 cele 21.000 de vase TU uh, cu containere vor uh, uh, ajung în aceste porturi și trebuie să fie um, transportate, transferate pe vase cu containere mai mici care pot opera apoi de-a lungul coastei. Și mă întreb cum este prevăzut acest concept, acest lucru în concept, vor fi posibile toate aceste lucruri Și da, cred că nu trebuie să uităm toate aceste uh, noduri strategice. Să nu uităm că chinezii participă la uh, canalul Suez, să nu uităm uh, portul uh, Pireu și aici au început chinezii investiții. Este vorba de infrastructură critică pentru noi. Și nu numai că trebuie să fim atenți în acest sens, ci trebuie să consolidăm toate aceste infrastructuri consumul energetic specific pe mare este clar mai, uh, în mai, mai în beneficiul nostru decât uh, pentru alte tipuri de transport uh, și asta este și în legătură cu emisiile de CO2 și ETS. Mi se pare bine că se vorbește și despre GNL și despre infrastructura pentru um, alimentarea vapoarelor cu GNL și apoi uh, cred că trebuie să creștem performanța de transport uh, în acest short uh, shipping și astfel vom obține certitudinea de care avem nevoie. Vă amintesc numai în canalul nordului Bal- Mării Baltice, Apoi, uh, ce se întâmplă și cu ce se poate uh, lega și cu sistemul de navigație Galileo. Este foarte important să avem un, uh, o monitorizare aici și Bosforul joacă un rol important aici. Ai vorbit despre asta, Brian, că practic se creează legătura cu Marea Neagră. Ajung imediat la sfârșit, domnule președinte. Da, s-a vorbit foarte mult, a fost un subiect foarte controversat. Acum uh, aceste vase nu mai pot fi alimentate decât cu foarte uh, puțină uh, cu foarte puțin sulf, dar se pare că lucrurile s-au uh, calmat se pare că nu se mai aude nimic despre faptul că se dorește folosirea GNL sau uh, folosirea scrubberelor și așa mai departe. Mulțumesc, Teresa Griffin. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. E minunat, Brian, să te revedem aici alături de noi. Ca una din uh, succesoarele tale în nord-vestul uh, Angliei, deși nu mai ești Parlament European, știu că ești activ acolo în campanie și suntem recunoscători. Uh, acest proiect de a reîntineri porturile din întreaga Europa uh, este foarte bun pentru că le stopează declinul și creează locuri de muncă de calitate și durabile, cruciale pentru agenda noastră. Știți foarte bine că pentru moment noi suntem implicați în încercările de a regenera portul Liverpool în nord-vestul Angliei. Deci cum vezi tu uh, aceste uh, autostrăzi ale mării? Care este valoarea lor adăugată pentru Liverpool și pentru întreaga regiune de nord-vest a Angliei? Acest proiect va garanta și standarde uh, ridicate în ce privește locurile de muncă uh, și programe de formare, de ucenicie pentru tineri. Și după cum știm, s-a făcut un studiu recent de către OMI și populația feminină a angajaților maritim uh, e doar de 2% în serviciile din Liverpool și 21% în transportul în general în Liverpool. Deci ce facem în legătură cu decalajul de gen? în serviciile maritime. Acum știu că nu putem rezolva noi totul, însă doar întreb care ar putea fi contribuția acestui proiect. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Fim, Fim van der Kamp. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că sunt singurul care în comisia asta uh, este un membru care nu a lucrat sub președinția lui Brian Simpson. Am scris doar avize în numele IMCO. Uh, Eh, pe acea în acea perioadă. Bun, dar eh, <laughs> se pare că eh, totuși era <laughs> foarte bine pe vremea când Brian Simpson era președinte. Nu cred că lucrurile merg mai bine acum. Oricum, în ce privește comunicarea, în primul rând, ce face echipa lui Brian Simpson în materie de comunicare? E foarte bine că noi, uh, experții, să știm uh, totul în legătură cu autostrăzile uh, maritime. Însă cetățenii europeni știu acum totul despre Grecia, dar nu știu nimic despre autostrăzile maritime. Deci cum aveți o strategie de comunicare? Cum comunicați asta oamenilor? În al doilea rând, care e situația actuală? Nu înțeleg exact ceea ce faceți dumneavoastră între 2014 și 2020 Ă, această cărticică vorbește mai ales de proiectele dintre 2007 și 2014. Acum aș întreba care e activitatea care se va desfășura între 2014 și 2020. Iar ă, mai apoi, după cum ă, spunea Ghezine, cooperarea cu, cealte, cu ceilalți coordonatori. Eu știu, cred, ce va răspunde Brian, însă eu aș dori fapte, să văd, să văd Eh, că adesea sunt și conflicte. De exemplu, Brian vrea ceva, altcineva vrea altceva. Vreau să văd cum se rezolvă, cum se soluționează un conflict. Eh, că nu... <laughs> Cuvintele nu ajung, să vedem fapte. Și apoi, eh, Organizația Maritimă Internațională, multe din activitățile acestea de aici se, se desfășoară la scară internațională. Cooperați cu Organizația Maritimă Internațională, Uh, sau asta nu ține de mandatul noastră și uh, uh, sfera noastră de lucru. Bun, în ce privește regulamentul privitor la porturi, cu dragarea, ce se întâmplă cu dragarea, da sau nu? Și concurența între porturi. E și asta un aspect foarte important. Poate ne puteți spune două cuvinte și în legătură cu asta. Keith Taylor. Să cum Keith Taylor. Salut, Brian! You're again looking very well. Ce bine că te văd din nou alături de noi, arăți foarte bine. Am doar două întrebări simple pentru tine și poate că ai putea să dezvolți puțin răspunsul. În primul rând, te întreb și eu, cum anume aceste autostrăzi maritime vor include și maximiza uh, potențialul uh, pentru transportul maritim uh, de scurtă durată sau pe distanțe scurte. Și apoi, integrarea transfrontalieră și cooperarea uh, cu difer- diferite porturi maritime uh, poate contribui la o mai mare eficiență a acestor autostrăzi maritime. Iată, deci <laughs> te rog dacă poți să dezvolta aici. A doua întrebare, care a fost a doua întrebare? Deci, cum anume toată integrarea transfrontalieră și cooperarea dintre diverse porturi maritime să contribuie uh, la mai mare eficiență a autostrăzilor maritime. Mulțumesc. Oh. Danke sehr, jetzt George Bach. acum George Bach. Ja, vielen Dank, äh, herzlich äh, willkommen. Mulțumesc, bun venit äh, și din partea mea, Brian. Iată, faptul că ești, uh, ți se urează atât de mult, bine ai venit, uh, este un semn că ai fost foarte apreciat în această comisie și, o ești, în și ești în continuare. În ceea ce privește infrastructura, logistică și așa mai departe, punctul care mă interesează pe mine este al treilea la care te-ai referit, și anume managementul traficului și acest element uman. Știm că vom avea o lipsă uh, de personal uh, în viitorul uh, destul de apropiat. Avem nevoie de navigator vietnamezi, acum se pare, și cred că ar trebui să avem o strategie comună în acest domeniu. Poteți, poți să ne spui ceva mai mult despre acest element uman care apare la al treilea punct menționat de tine? Mulțumesc, Lucy Anderson. Thank you, and Brian, great... Mulțumesc. Ce bine să te vedem din nou aici, Brian, mai ales pentru cei din uh, Marea Britanie. Ne face mare plăcere să te vedem aici foarte rapid, în legătură cu cele spuse de Ismail. Uh, cât de importantă e finanțarea cum crezi că se va, va întâmpla, ce se va întâmpla în legătură cu finanțarea și proiectele uh, din Marea Britanie, e bine că, iată, se bucură de finanțare, e uh, foarte necesară, dar e un domeniu foarte important și vreau să te mai întreb ce crezi despre mega uh, nave, mega embarcațiuni și recent, recentul raport OCD, care crezi că e tendința aici? cum va afecta obiectivele, uh, mai ales privitor la durabilitate, sustenabilitate, obiectivele autostrăzilor maritime. toate pot apărea probleme. Și Terena a vorbit de importanța unor locuri de muncă de calitate. E bine că vedem că elementul uman cu formarea este foarte integrat în uh, uh, proiectul acesta. Însă, în general, ce se întâmplă cu alte uh, chestiuni, mai ales cu ce, uh, statutul uh, angajaților maritimi. Pentru că s-a votat extinderea drepturilor colective ale angajaților maritimi. E foarte bine, dar mai avem încă alte provocări care ne stau în față. Uh, să nu se producă o scădere a standardelor în general și o scădere a standardelor locurilor de muncă. Noi vom organiza în toamnă un seminar privitor la uh, condițiile în uh, condițiile maritime în general, condițiile sociale și am dorit să știm uh, care este opinia ta aici. Mulțumesc și acum domnului Criche. Mulțumesc, domnule președinte. Salut pe Brian. Deși nu e foarte important din punct de vedere politic, am, am a fost așezat la stânga sa timp de 5 ani și îmi face mare plăcere să-l revăd aici. Eu aș vrea să-i adresez o întrebare. Încerc să o explic mai întâi. Uh, inițiativa Marco Polo, care a fost topată, se referea practic la același subiect, anume uh, legăturile maritime intracomunitare. Cum problema cu autostrăzile maritime e că există două aspecte, se pare. Există un aspect legat de infrastructura la nivelul porturilor, anume capacitatea porturilor de a avea infrastructuri adaptate uh, pentru transportul uh, intracomunitar și extracomunitar. Și încă un subiect foarte important din Marco Polo, există o problemă legată de embarcațiuni, de armatori. Oare putem considera că autostrăzile maritime sunt o prelungire cu aceleași mijloace și cu aceleași nave a comerțului maritim internațional uh, cu destinație sau ca punct de plecare în Uniunea Europeană sau uh, în ce privește uh, armarea, e necesar să existe echipamente specifice în uh, cadrul autostrăzilor mării. Și, și dacă răspunsul e da, există și instrumente uh, corespunzătoare, pentru că facilitatea conectarea Europei, în cadrul rețelelor transeuropene, TNT, nu pune la dispoziție uh, instrumente financiare în ce privește navele doar uh, la priorități orizontale, că s-a vorbit de scrubbere și mm, mm, ceva evoluții posibile în legătură cu tipul de carburant utilizat. Deci, întrebarea e, embarcațiunile, navele sunt un uh, subiect important sau nu? Și dacă da, avem și mijloacele să uh, dispunem de sisteme de nave care să fie adaptate uh, transportul intracomunitar în acest nou proiect al autostrăzilor mării. Danke sehr, jetzt Jackie fost? Mulțumesc acum Jackie Foster. Thank you, Chairman, and it's very good. Mulțumesc, domnule uh, președinte, ce bine să-l avem pe Brian alături de noi, ca și cum n-ar fi plecat niciodată. Deci, mă bucur să te văd, Brian, nu știu dacă e necesar. Am crezut că e bine totuși să vorbim despre asta, că sigur că te-ai deplasat în diverse porturi din întreaga Europa Uh, și ni s-a atras atenția asupra faptului că poate îți reamintești când mai era aici ne-am ocupat de chestiunea asta și și Comisia de Mediu, dar în acest caz Digitran. Uh, e vorba de directiva uh, sulfului, care a fost a stârnit controverse, mai ales că urma să fie introdusă la Marea Nordului, dar nu Mediterană și așa mai departe, și apoi multe companii, mai ales industria de croaziere, dar nu numai, Uh, au cheltuit uh, milioane ca să se doteze cu echipamentele necesare. Însă, avem o altă directivă sau un alt regulament, și anume directiva apei curate, de care se ocupă DG Environment. Și acum se pare că există un conflict. Și, Brian, conflictul e următor, dacă vrei să fii atent uh, la asta. Avem o industrie care respectă prevederile directivei SULF și s-au investit sume imense. Există porturi în uh, Uniunea Europeană care acum joacă jocuri la nivel uh, local, nu, nu pot utiliza echipamentul ca să facă schimbarea respectivă și când vorbești cu uh, cei de la DG Environment, ei spun că directiva privitoare la apă curată are precedența asupra directivei SULF, ceea ce ne duce înapoi la un alt conflict de acum câțiva ani. Dar acum vedem că uh, multe firme au investit mulți bani și uh, cu bună credință respectă ceea ce le-am cerut noi să facă și sunt dați uitării pentru că nimeni nu ia o decizie în legătură cu cum funcționează într-adevăr lucrurile. Eu, sigur că am vorbit cu DigiMove în numele celor din uh, industrie și ei examinează serios situația, dar și DJ Environment e partea jocului și eu aș uh, spune că e o problemă, că ei nu vor să facă concesii. Deci uh, să atrag atenția asupra acestei situații. Nu vreau să-mi de acum, însă e implicat și nivelul local și unele porturi și nu e acceptabil. Noi trebuie să avem o agenda de creștere și avem uh, una din industriile uh, maritime comerciale de, cele mai de succes din întreaga lume. Deci, uh, poate poți și tu să faci presiuni ca să rezolvăm situația asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori și eu să mă pun pe lista de vorbitori, așa cum făceai și tu înainte, Brian. Întrebarea mea este una foarte clară. În mod evident, între transportul maritim și președintele unei comisii există o legătură strânsă. Predecesorul tău, Paulo Costa, a devenit uh, șeful portului din Veneția și tu, iată, te ocupi de autostrăzile mării. El a reușit uh, ca cinci porturi din trei țări să coopereze, nu să-și facă concurență, să vină cu un produs comun și lucrurile merg foarte bine, însă, din păcate, este un singur exemplu. Noi ne ocupăm de dimensiunea europeană și când mă gândesc la țara mea, Germania, până la urmă, guvernul trebuie să se ocupe de o politică portoară, nu are, uh, mă scuzați, competența pentru o politică portoară comună, ci se ocupă landurile. S-a decis uh, construcția unui uh, port la Cuxhaven Wilhelmshaven, mă scuzați, cum am putut? Întotdeauna mi-e un pic mai greu cu Wilhelm. În orice caz, marile uh, vase nu puteau să meargă la Hamburg. Acum portul este gata și am văzut chiar două vapoare, dar Hamburg spune acum noi uh, facem lucrări pe Elba pentru ca vasele să nu meargă la acel port, ci să vină la noi la Hamburg. Și e o nebunie. Dacă ar fi existat competența guvernului, uh, competență federală, s-ar fi decis care dintre două porturi uh, să fie uh, mărit. Acum uh, portul, un port a primit fonduri europene, Hamburg cere și e, va cere și acesta fonduri europene, mie mi se pare o risipă de fonduri. Un al doilea punct, referitor la organizare și, co, co, de fapt, organizare și cooperare, primul punct. Al doilea punct important, transportul Uh, maritim folosește uh, un carburant care este uh, un fel de uh, produs secundar din uh, producția de petrol. Uh, practic, uh, putem spune că folosesc deșeuri, într-adevăr, dar fără filtru. Uh, dacă ar folosi motorină obișnuită cu filtru, emisiile ar fi mult mai reduse, însă uh, ar costa puțin mai mult. Cu toate că la acest tip de transport uh, costurile nu sunt cele mai mari. Care este uh, poziția ta pe acest subiect? Brian, ai avut multe întrebări, îți dau cuvântul pentru răspunsuri. voi, merge, voi lua lucrurile în ordine. Încep cu domnul de Grande Când am început cu legarea autostrăzilor mării cu celelalte coridoare, a trebuit întâi să ne întrebăm unde este traficul. Și am considerat că trebuia să legăm calea ferată mai ales de porturi. Să investim în aceste domenii, pentru că, după cum am spus, nu are niciun sens să avem un port minunat, cu infrastructură, cu tot ce trebuie, un port excelent, dacă trenul Marfar este blocat uh, cu 5 km mai încolo. Am discutat cu coordonatorii și am încercat să îi convingem să preia aceste, să abordeze aceste probleme și să vadă fluxuri de marfă care să funcționeze mai bine decât până acum. Și după ce am făcut consultări, asta ne-au spus oamenii în principiu, că lanțul logistic este din fabrică până la client și noi trebuie să încercăm să ne asigurăm că așa uh, prevedem lucrurile, pentru ca lucrurile să meargă eficient. În ceea ce privește mediul, vom discuta despre asta probabil uh, timp de o veșnicie. Însă, uh, am avut o inițiativă care a forțat um, statele baltice să acționeze. Au votat pentru această inițiativă și apoi au cerut amânarea. N-am putut și uh, i-am forțat să acționeze și acum sunt cei mai uh, avansați în carburanți cu, uh, sul, cu conținut redus de sulf. Eu cred, poate mă înșel, dar eu cred că vom avea în toate apele europene carburanți cu conținut scăzut de sulf. Vom merge la Mediterană și vom spune, nu, încă nu ați reușit să ajungeți unde trebuie, dar veți ajunge. Și cred că veți fi o zonă cu sulf redus. Și acum începem cu infrastructura, facilitățile, vas, convertirea vaselor, Și așadar asta încercăm să facem în cooperare cu ei. Mă bucur că am reușit să transmit mesajul că avem nevoie de mai multe fonduri. Sunt uh, convins că și colegii mei vor spune că au nevoie mai, de mai mulți bani. Noi suntem mai noi uh, veniți și uh, cu întârziere am obținut și coridoarele care au început să funcționeze. Până la urmă ne întrebăm cum aducem argumente pentru, să spunem, uh, mai puține fonduri pentru tunelul Brenner și mai multe fonduri pentru autostrăzile mării. Nu-mi plac astfel de jocuri, dar uh, știu că avem foarte multe uh, candidaturi de proiecte, proiecte foarte bune, a trebuit să respingem câteva pentru că nu am avut suficiente fonduri și mi-ar plăcea uh, nu neapărat să crească mm, toate fondurile, dar pur și simplu să obținem o bucată mai mare, o parte mai mare din aceste fonduri. Bineînțeles, toată lumea va spune același lucru. Ismail, TNT este ceva unic și cred că este calea cea bună pe care am adoptat-o pentru politica de transport în Europeană. Și da, bun, am putea avea o politică generală în care implicăm pe toată lumea. Îmi amintesc când uh, am uh, făcut prima dată rețelele TNT în 1991 cu Günther Lundke și primul, fiecare membru al Parlamentului European a venit cu propriul său proiect preferat la TNT. Aveam uh, uh, un drumeac din Scoția care făcea parte din TNT dar nu putem continua așa, a trebuit să fim specifici și am cooperat cu statele membre să vedem ce au nevoie și am adoptat astfel de politici pentru a obține și unele rezultate. Și cred că am făcut bine lucrurile. Problema a fost că autostrăzile mării nu existau inițial și Acum, după ce comisia și-a dat seama că era nevoie, ele există. Dar e ca o adăugire, ca o anexă. Avem, da, bun, avem uh, Brenner, uh, nu știu ce, nu știu cum, și apoi avem, a, mai avem și autostrăzile mării. Inițial nimeni nici nu știa ce erau. Nimeni nu știa ce facem. Dar sper că acum reușim să transmitem uh, mesajul. Am mers la coordonator și le-am spus dați-mi mie rapoartele, le fac eu. Și apoi, dați-mi mie porturile, lucrez eu la porturi uh, și apoi cooperăm cu banii voștri, banii noștri și uh, lucrăm împreună. Și cred că este cea mai uh, bună cale de a merge înainte. Astfel încât să obținem și un fel de recunoaștere pentru porturi și transportul maritim poziția strategică a Uniunii Europene, sunt de acord. Când am preluat această funcție, am spus că trebuie să cooperăm și cu state terțe, Africa de Nord, Moldova, Ucraina, statele de la Marea Neagră. Și apoi s-a vorbit despre TTIP Canada, Statele Unite și așa mai departe. Avem proiecte cu Egipt, cu Iordania, cu Palestina și cu Israel, un coridor de fructe proaspete uh, către Italia și apoi uh, continuat uh, pe, um, pe cale ferată până în Europa am insistat ca bunurile palestiniene să fie chiar palestiniene, nu să fie palestiniene uh, pe care să scrie Made in Israel în teritoriile uh, ocupate și am spus asta foarte clar. Deci uh, au existat câteva proiecte, dar este crucial să colaborăm cu state terțe. Pentru că nu putem avea o rută maritimă cu un singur capăt. Trebuie să mai aibă un al doilea capăt și acesta de multe ori va fi un stat terț. Robert, referitor la investițiile strategice. Un miliard timp de trei ani pe trei apeluri de ofertă, și orice port care face parte din TNT este, se poate califica. De exemplu, Rostock e eligibil. Și în Suedia și în Finlanda porturile comune sunt și ele eligibile. Deci orice port care face parte din TNT este eligibil pentru ajutor. provocarea pentru Marea Baltică a fost grea, dar ne-a dat oportunitatea să facem ceva. Și asta am și făcut. Ne-am implicat cu statele baltice pentru a promova combustibile alternativi și GNL și apoi am discutat și cu alte state din Mediterană, de exemplu care sunt înainte, nu cu mult, dar sunt. Și am sprijinit aceste proiecte până în măsura posibilităților lăsate de reguli. Repet, cred că va exista și seca mediterană, dar bine, vom ajunge tot acolo. Canalul Panama este deja prevăzut. Avem 20-30 de mii de unități planificate și vorbind cu companiile de transport, ele sunt la 30 de mii de unități din China spre Europa. Însă cel mai important este să ne, să ne rezolvăm noi sistemul um, de distanță scurtă uh, maritimă. 30.000 uh, de unități nu pot să meargă ori, oriunde. Avem nevoie de alternative pentru trans, transportul pe, pe distanță mică. Ghezine, transport integrat. Uh, iată, Ghezine, ai un om convertit sunt foarte dedicată acestui uh, subiect. Dacă ne gândim, 90% din comerțul extern al UE merge pe mare, însă aproximativ 10% din gândurile noastre mergeau înspre transportul maritim și este o aberație. Am spus-o și o voi spune în continuare. Despre autostrăzile mării, însă pot să vă spun că am avut dificultăți uh, de a fi uh, acceptați de către ceilalți uh, coordonatori, dar după două reuniuni cu mine au acceptat. Cei care au fost prezenți la prima au acceptat din prima și cei care au fost la a doua au acceptat la a doua. Și acum uh, vom încerca, au, au acceptat și vom încerca să facem ceva pozitiv. strategie maritimă coordonată, da, o luăm în considerare. Dacă sunt probleme cu anumite state membre, da. Nu, eu sunt cel care trebuie să le uh, numească, dar avem o problemă cu statele de coeziune, pentru că statele de coeziune vor să-și cheltuie toți banii pe calea ferată. și a fost nevoie de ceva convingere. Genere, genele și scrabărele. Noi uh, preferăm uh, scrabărele uh, um, hibride și regiunile uh, periferice. În septembrie, pe 20 și ceva septembrie vom avea o um, conferință în insulele Baleare privind regiunile periferice, de cum, referitor la cum legăm regiunile periferice de proiectul autostrăzilor mari. Vreau să răspund la toate întrebările. Nu vreau să las nicio întrebare nerăspunsă. 14-15 septembrie s-ar putea chiar să mă întâlnesc cu doamna uh, Chilonen, vom merge în, uh, în statele nordice. În apele nordice se întâmplă lucruri pe care nu, pe care nu vine să le crezi. De exemplu, cum facem transporturi iarna cu spărgătoarele de gheață. Îi sprijinim pe finlandezi și pe suedezi în uh, efortul comun de spargere a gheții. Există servicii în acest sens pe care le sprijinim. Și apoi metanolul. Astea sunt vasele pe care le-am adoptat eu um, în Marea Baltică. Însă Ați uh, adus un argument bun. Și anume, cum este gestionată această directivă? La ce ajută să ai uh, uh, directiva privind sulful dacă nimeni nu face controle? E ca și când ai avea polițiști în trafic. Lucrăm uh, cu EMSA la un proiect prin care încercăm să convingem autoritățile să facă controle pe acest subiect, pe acest domeniu. Suedezii, finlandezii participă, încercăm să îi convingem și pe cei din uh, țările baltice pentru a ne asigura că se respectă directiva privind sulful. Transportul rutier și comisia s-a recunoscut că există o greșeală, s-a corectat. Și um, transportul pe distanțe scurte, pe mare, foarte important. La, de curând am fost la o conferință la Copenhaga și era vorba numai despre asta. Am ascultat care sunt problemele, care sunt nevoile. Deci transportul uh, pe distanțe scurte este ceva foarte important. Mie mi se pare că este catalizatorul pentru autostrăzile mării. Sincer să fiu, transportul pe distanțe scurte mi, scurte mi se pare ca fiind motorul pentru aceste autostrăzi. Mai trebuie lucrat la asta însă, însă investim în GNL, investim în uh, tehnologia cu metanol, suntem implicați. Și bineînțeles, uh, este vorba și de uh, instalațiile portoare necesare pentru toate astea. Tereza, referitor la porturile renoite și la relansarea porturilor în Europa, cred că există un potențial pentru asta. Uh, Liverpool, Brest, multe altele. Întotdeauna am spus, cu TTIP care va veni, Um, Liverpool e de partea greșită a țării. Uh, era înainte și acum mi se pare că sunt exact la mijloc unde trebuie. Dublin, în mod interesant, s-au trezit și ei și vor să participe. Da, da, să fiu succint, așa este. Uh, formarea este foarte importantă. Face mult în acest uh, domeniu. Nu este vorba numai de formarea navigatorilor în sens Uh, tradițional, ci e vorba și de navigatori care au fost pe vasele de croazieră, um, formându-i pe cei ca, implicați uh, ca să știe ce este de făcut dacă ceva nu merge bine. Apoi, comunicarea. Da, comunicăm cu toată lumea cât putem. Și suntem destul de deschiși. Broșura, de altfel, este un simplu ghid Detaliile vor fi în studiul pe care îl lansăm și pe care îl vom prezenta în aproximativ șase luni. În acesta vor fi toate detaliile referitoare la proiecte. Broșura așadar este numai un fel de orientare, cele mai importante informații vor fi în studiu. Directiva privind porturile. Bun, următorul subiect. Um, transportul pe distanțe scurte, KIS. Uh, Dover Cale este un exemplu clar al unui proiect pe care l-am sprijinit și Marea Baltică și aici uh, lucrăm. Vaso Umio, niciodată nu știu cum se pronunță. Gestiunea traficului, George s-a referit la asta. Este o problemă pe care o abordăm, este o problemă și încercăm să avem sistemele adecvate. Finanțarea, Lucy, da. Vasele devin din ce în ce mai mari. Piețele cer ca vasele să fie din ce în ce mai mari. Este interesant că costul unui container de, din China până în Europa este 200 de dolari acum, ce nu este durabil. Când te gândești că un, transportarea unui container de la Shanghai la Rotterdam costă 200 de dolari, te costă atât să-l duci din Rotterdam pe partea cealaltă a canalului Mânecii navigatorii și drepturile lor, da, cooperăm cu aceștia în ceea ce privește drepturile lor, dar problema pe care o avem aici sunt um, pavilioanele false, cum ar fi, și aici uh, sunt în vigoare acordurile internaționale. Dominic, Marco Polo subvenționează șosele noi dăm granturi uh, unor proiecte. A fost uh, Spania spre Franța, care a fost un dezastru. Ministrul francez mi-a vorbit despre asta și eu i-am spus, nu, nu, Marco Polo, nu noi. Noi avem granturi pentru proiecte specifice și Marco Polo a oferit subvenții unor grupuri. Apă curată. Jackie. Da, uh, scrubberele lichide, la, uh, hibride la care lucrăm, sprijinim uh, instalațiile din porturi și sprijinim trecerea de la scrubberele deschise la cele închise, astfel încât să nu încălcăm directiva privind apa curată. Michael, Paulo Costa, mă întâlnesc cu el de, mai, de multe ori și are un proiect bun. El a, a avut nevoie de foarte multă convingere um, pentru a determina porturi să participe. a, avea, a, leg, a crea legături cu porturile este prioritatea noastră fundamentală în toate statele membre. Avem uh, o problemă în statele membre și dacă mă puteți ajuta cu asta, îmi veți face un mare favor. Vreau să știu de ce se poate că un camion să, tra- să traverseze frontiere fără să fie verificat, dar dacă cineva vrea să ia un vapor și să-l ducă din Spania până în Marea Britanie, trebuie să treacă prin reglementări portoare, reglementări vamale, verificări. Nu mi se pare în regulă. Hamburg și Wilhelmshaven. Le-am am oferit guvernului german um, ajutor cu canalul Kiel. Mai aștept încă răspunsul. Mulțumesc. Brian, vielen Dank. Ich glaube, in den fünf Jahren. Mulțumesc, Brian cred că în perioada de 5 ani în care ai fost președinte înainte, nu ai avut niciodată ocazia să vorbești atât de mult ca astăzi. Însă îți mulțumesc pentru că ai răspuns la toate întrebările pe care ți le-ai notat atât de frumos. Cred că ai văzut cât de mult ne-am bucurat că astăzi ai fost alături de noi și te așteptăm cu nerăbdare data viitoare. Toate cele bune, băieți. Okay, wir schließen jetzt die Sitzung und haben dann die Koordinatoren. Se încheie reuniunea cu ușile deschisă și continuăm reuniunea coordonată.